Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să vă ocupați locurile. Please take your seats. Vă rog să vă ocupați locurile. Aș aprecia dacă ați putea face liniște ca să putem începe. Silence as we sit. Take our seats. Vă rog, ocupați-vă locurile în liniște. Vă mulțumesc pentru asta. Vă urez bun venit tuturora. Bună ziua. După cum spuneam, ne reluăm activitatea la orele 15. avem un punct important pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu domnul comisar Julian King, răspunzător de Uniunea, de uh, capitolul securitate al Uniunii. Uh, domnule comisar King, vă urez un bun venit călduros în această zi atât de călduroasă în Bruxelles. Uh, după cum știți, în mandatul Uh, trecut uh, și de la uh, numirea dumnealui în funcție, am avut ocazia să purtăm schimburi frecvente de opinie cu domnul King, posibilitate de care comisia noastră profită deja încă de la începutul mandatului său în acest nou parlament, organizând așadar un schimb de opinie cât de repede s-a putut Securitatea este un subiect important uh, pentru Europa și pentru cetățeni, pentru că este foarte important să asigurăm dreptul la libertate pentru toată lumea. Comisia tocmai și-a prezentat raportul de progres cu numărul 19 înspre o uniune a securității reală. Așteptăm cu mare interes acest uh, raport de progres cu numărul 19, care e menit să ne ofere informații suplimentare referitor la dosare importante, precum conținutul ter- terorist online, strategia de securitate internă care a fost discutată la Consiliul JAI de uh, săptămâna trecută de la Helsinki, interoperabilitatea, am discutat-o pe îndelete am ajuns de asemenea să negociem securitatea sistemelor informatice pe scară largă, gestionarea frontierelor și migrației și, mai important, este punerea în aplicare a instrumentelor juridice pe care le-am adoptat până acum, pentru că punerea în aplicare joacă un rol fundamental, nu doar când vine vorba de legislație nouă, ci Important este să ne asigurăm că punem în aplicare toate instrumentele juridice care au fost adoptate până acum. Iată de ce eu urăm bun venit domnului uh, comisar King. După prezentarea dumnealui vom începe dând cuvântul coordonatorilor într-o primă rundă de discuție, după care intervenții libere din partea deputaților. Vă reamintesc, vor începe coordonatorii. Domnule comisar King, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am acum, pentru prima dată, ocazia să vă spun că aștept cu mare nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în noua funcție. E, mă bucur să revin la LIBE, această comisie cu un nou chip și chipuri cunoscute, e adevărat, dar și chipuri noi cu care am avut ocazia să lucrez în trecut, dar cred că sunt și multe persoane cu care nu am avut ocazia să lucrez până acum. Așadar, mă numesc Julian King și uh, Mă ocup de crearea unei uniuni a securității. Dar înainte de a vorbi de asta, haideți să facem un pas înapoi și să vă explic ce am încercat să fac în acești ultimi ani. Îmi cer scuze față de aceia dintre dumneavoastră care deja au ascultat această poveste mai devreme. Am să fac o scurtă trecere în revistă, după care am să încerc să răspund la întrebările dumneavoastră. Realitatea e că Europa s-a confruntat cu nenumărate amenințări și provocări în ultimii ani, începând de la terorism. Am început uh, în 2016, în acest rol, când încercam să gestionăm consecințele nefaste ale atacurilor uh, teroriste care au, atacat, care au afectat țările noastre trecând la noi tipuri de amenințări cibernetice, dezinformare, perturbarea vieții politice, diferite forme de amenințări hibride și o nouă provocare, provocarea pe care o reprezintă asigurarea integrității infrastructurii noastre digitale. Statele membre și autoritățile din statele membre vor rămâne în prima linie când vine vorba de menținerea în siguranță a cetățenilor lor. Însă, în ce privește toate aceste aspecte, suntem mai puternici în gestionarea acestora când lucrăm la oaltă. Acest lucru e adevărat la nivel internațional și e cu atât mai adevărat când vine vorba de Europa. Iată de ce noi la Comisie am încercat să îmbunătățim uh, felul în care oferim sprijin statelor membre în menținerea siguranței sistemelor. Am făcut acest lucru prin intermediul unei game ample de instrumente de politică, prin agențiile noastre europene din sectorul uh, securității, unele cunoscute precum Europol, altele ceva mai puțin cunoscute, dar care cred că vor deveni tot mai cunoscute, noua Agenție pentru Securitatea Cibernetică, de pildă, prin uh, instrumente de finanțare țintite care urmăresc obiective de securitate printr-o gamă de diferite rețele, unele arhiorganizate, altele cu caracter informal și acolo unde e necesar și proporțional, în cooperare cu dumneavoastră, propuneri legislative. S-au adoptat inițiative legislative importante în ultima perioadă. Am început eh, punând accentul pe terorism, după cum vă spuneam. Trecusem prin acel val îngrozitor de atacuri teroriste din 2016. Și asta cred că a oferit un impuls suplimentar acestui efort de a crea și consolida o Uniune a Securității în Uniunea Europeană. Am elaborat o serie de inițiative menite să reducă spațiul în care funcționează teroriștii, teroriștii și alte persoane răuvoitoare pentru a ne crește rezistența, capacitatea de răspuns în fața acestor fenomene și posibilitatea de a răspunde în fața radicalizării care se află la rădăcina terorismului, fie că e vorba de terorismul jihadist sau de fenomenele de fenomenele extreme care duc la activități teroriste. Radicalizarea se produce pe teren în comunitățile noastre și tot mai adesea în mediul online, prin platformele de socializare online. Am luat măsuri cu sprijinul dumneavoastră pentru a le îngreuna teroriștilor posibilitatea de a călători, posibilitatea de a accesa finanțare, de a avea acces la arme de foc și explozibili, am luat de asemenea măsuri de a intensifica protecția la frontierele externe, am reîntărit acele agenții importante în lupta împotriva terorismului, mai ales Europol, am oferit finanțare țintită pentru autoritățile publice și orașe pentru a proteja spațiile publice, fără ca acestea să fie nevoite să-și modifice caracterul prin esența lui deschis. Am făcut acest lucru întărind de asemenea sistemele individuale ale forțelor de aplicare a legii. Am recurs la o propunere la interoperabil, privind interoperabilitatea, o propunere recunoscută de cei care au fost aici în mandatul trecut. E vorba de e, posibilitatea de a accesa informația pentru acei actori care se află în prima linie, fie că e vorba de ofițeri de poliție, pază de frontieră sau agenți de frontieră um, și de vamă. După cum vă spuneam, eforturile noastre se concentrează pe combaterea radicalizării online și offline. Am uh, sprijinit proiecte inovatoare menite să detecteze radicalizarea, colaborând cu agenții societății civile prin intermediul rețelei noastre pe care probabil mulți dintre dumneavoastră o cunosc, rețeaua privind conștientizarea radicalizării. În mediul online am făcut propuneri menite să combată conținutul ilegal cu caracter terorist. Și am să revin la acestea ulterior. Încă o dată, având în vedere faptul că se conștientizează tot mai mult eh, amploarea pe care au luat-o aceste amenințări la nivel cibernetic, am fost nevoiți să abordăm și amenințările de natură cibernetică, concentrându-ne în primul rând asupra celor care ar putea fi considerate ca fiind amenințări clasice, um, amenințări, atacuri la adresa datelor noastre din partea unor actori malițioși. Am uh, creat o nouă strategie pentru securitatea cibernetică, pentru a ne consolida rezistența și pentru a sprijini cooperarea internațională și între statele membre, mai ales în ceea ce privește apărarea. Am creat un set de instrumente pentru diplomația cibernetică, instrumente comune pentru a asigura un răspuns diplomatic comun în fața acțiunilor malițioase la nivel cibernetic, am luat măsuri pentru a îmbunătăți accesul forțelor de ordine la um, dovezile electronice, după care ne-am concentrat uh, asupra celor amenințări activate uh, în mediul cibernetic, uh, amenințări care se înregistrează mai ales uh, în uh, sectorul politic, uh, înaintea alegerilor, de pildă, în uh, ajunul alegerilor europarlamentare. Am colaborat cu dumneavoastră, Parlamentul, statele membre, societatea civilă și mm, esențialmente cu, cu sectorul privat pentru a lua măsuri menite să combată acest gen de activități, inclusiv înființarea unei rețele uh, de alertă timpurie între statele membre menite să monitorizeze, cartografieze și să reflecte aceste campanii de dezinformare. Lucru care reprezintă practic o premieră la nivel internațional. Am reușit să ne punem de acord cu platformele de socializare online și să alegem un nou cod de conduită pentru mediul online. E vorba de o serie de măsuri cu caracter voluntar pe care le-au le adoptat uh, platformele online pentru a crește transparența și pentru a um, oferi mai multe informații în ceea ce privește sursele informațiilor publicate. Mă bucur să spun acest lucru și dumneavoastră ați trăit-o că um, la alegerile parlamentare nu s-au uh, organizat, nu s-au petrecut uh, atacuri considerabile, nu s-au produs scurgeri de informații așa cum s-a întâmplat în um, alegerile prezidențiale în Statele Unite sau cum s-a întâmplat în cadrul campaniei Macron pentru alegerile prezidențiale din uh, Franța. Să nu înseamnă că nu a existat dezinformare la europarlamentare. Ba, din potrivă, mă tem că s-a uh, înregistrat foarte multă dezinformare, a primit numeroase uh, Um, alerte din partea reprezentanților naționali, de multe ori boții, um, acele conturi false și conturi mecanice au fost uh, cele care au propagat aceste informații false. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar eu cred că nu putem să rămânem cu uh, brațele în sân, trebuie să ne continuăm cu activitatea în acest sector. Acum, ce trebuie să facem pentru a aborda acele sectoare vulnerabile, nu doar pentru economiile noastre, ci pentru societățile noastre. Cum putem proteja mai bine infrastructura digitală? Dacă vreți, așa, țevile electronice ale clădirii noastre, ale casei noastre de mâine. Ne gândim aici la 5G, dar nu numai. Există multe alte infrastructuri digitale critice care trebuie protejate. În ce privește 5G, am propus o abordare europeană la acest capitol care presupune colaborarea între statele membre. Acestea vor analiza împreună riscurile potențiale, cum ar putea fi ele gestionate și atenuate. Prevede mai multe etape până la finele acestui an pentru a analiza aceste riscuri și posibilele măsuri care pot fi adoptate cât și pentru a veni cu o serie de propuneri care pot fi luate pentru a spori siguranța fie la nivel național, fie la nivel colectiv. Încă de la bun început am subliniat că se prea poate să existe anumite riscuri care să fie greu de gestionat sau atenuat și că poate că la sfârșitul acestui proces, pe baza acestei abordări concrete, în urma analizei, să ajungem la concluzia că anumite produse, servicii sau anumiți furnizori chiar nu sunt siguri și după aceea va trebui să discutăm, să vedem ce înseamnă asta, care ar putea să fie consecințele. Toate aceste eforturi pe care încercăm să le reunim sub umbrela Uniunii Securității se desfășoară acordând maximă atenție protecției drepturilor fundamentale inclusiv protecția datelor. Toate acestea se află în centrul uh, însuși al unei politici eficiente de securitate, Lucruri pe care l-am dezbătut în repetate rânduri și sunt convins că, vom mai continua, că vom mai continua să-l dezbatem aici. Eu personal am convingerea că măsurile de securitate trebuie să fie ancorate și să fie percepute ca fiind ancorate în respectul de plin al drepturilor fundamentale. Pentru că, în caz contrar, ce valori vrem de fapt să protejăm? Dincolo de supravegherea din partea Curții de Justiție, am evaluat impactul măsurilor de politică existente, raportul pe care l-am publicat în 2017, care analiza cu până la 15 ani în urmă măsurile luate în domeniul securității pentru a vedea dacă acesta respectă drepturile fundamentale. Am uh, făcut asta luând uh, sub lupă și propuneri punctuale pe măsură ce le-au fost prezentate. Am uh, creat o nouă relație cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Agenția pentru Dreptul, Drepturile Fundamentale încă de la începutul activității noastre Pot să vă spun cu mândrie că am reușit să facem acest lucru când uh, lucram la, la propunerile privind interoperabilitatea. Am reușit să introducem reprezentanții acestor două agenții în acest efort încă de la bun început și ei ne-au însoțit uh, pas cu pas. Acum, fi spuse toate acestea, nu înseamnă și eu sunt primul care recunoaște că comisia nu greșește niciodată uneori mai dăm, o mai dăm și noi în bară cu propunerea inițială. Iată de ce e atât de important să purtăm acest gen de dezbateri cu dumneavoastră. Sperăm că ele vor continua pentru a ne asigura că aceste propuneri sunt verificate cum trebuie și că ne asigurăm că în consolidarea securității noastre nu facem nimic pentru a submina drepturile fundamentale și valorile noastre. După cum spunea și domnul președinte, am uh, rezumat toate aceste propuneri în uh, raportul care tocmai a fost publicat referitor la situația pentru 2019, care analizează inițiative asupra cărora încă mai trebuie să lucrăm cu dumneavoastră, inițiative legislative care trebuie finalizate și sper să reușim să facem progrese cu dumneavoastră la Comisia Libe în următoarele luni, mai există câteva aspecte pe rol care trebuie finalizate până la sfârșitul anului, ce privește dezinformarea. Trebuie să finalizăm uh, raportul referitor la ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare și trebuie să uh, revizuim cum s-au lucrurile cu codul de practici în ce privește platformele de socializare. Și în funcție de rezultatele acelor discuții, concluziile la care vom ajunge, va fi necesar să stabilim o serie de priorități pentru viitor, chiar dacă aceste priorități vor fi puse în aplicare de viitoarea comisie. Avem multe de făcut în ceea ce privește 5G și eh, protecția infrastructurii critice. După cum vă spuneam, aceste eforturi vor continua până la finele acestui an. Iată câteva subiecte despre care vreau să discutăm. În ceea ce privește inițiativele legislative încă în curs. Există, așa cum știți, un set de propuneri cu privire la abordarea și gestionarea conținuturilor teroriste online, conținuturi teroriste ilegale, despre care am vorbit și mai devreme. În continuare, există mult, prea mult conținut terorist online, se produce mult, prea mult astfel de conținut. Uh, la sfârșitul anului trecut, uh, Daesh, deși suferiseră uh, înfrângeri pe teren, um, conținutul lor terorist online uh, era deja înapoi la același nivel ca și în 2015. Deci încă se produceau conținuturi. Um, din păcate, există mult prea mult conținut terorist online care a fost deja identificat și care încă este în circulație și sunt tot mai multe platforme afectate. Într-un studiu realizat de autoritățile din Regatul Unit s-au identificat conținuturi online jihadiste pe peste 400 de platforme diferite din Europa. Deci există mult prea multe astfel de conținuturi pe mult prea multe platforme diferite. De aceea propunem să consolidăm munca pe baza cooperării foarte bune pe care am avut-o în ultimii ani, cooperarea voluntară care a funcționat foarte bine în cazul platformelor, marilor platforme Uh, al rețelelor sociale, dar nu merge destul de departe, nu se mișcă lucrurile destul de repede și nu sunt acoperite o gamă suficient de amplă de platforme. După cum probabil știți, la sfârșitul anului trecut am depus o propunere prin care va fi obligatoriu ca platformele de internet să șteargă în decurs de o oră conținuturi uh, ilegale atunci când primesc un ordin um, de la autoritățile uh, polițienești sau judiciare. Și dacă o platformă era, e utilizată în mod sistematic pentru a disemina conținut uh, terorist online, atunci ar trebui să se inițieze o discuție uh, între platformă și autorități pentru a vedea ce se poate face pentru a opri procesul. Și, în mod crucial, toate statele membre ar trebui să asigure o capacitate de aplicare a legii dedicată tocmai acestor activități de detectare și soluționare a problemelor. Multe o fac deja, dar nu toate statele membre fac acest lucru. Deci vrem să impunem această obligație. Credem că ar fi un pas înainte. Țări crea astfel un cadru juridic pentru aceste activități vor fi testate în fața instanțelor, se va putea face apel în cazul în care se consideră că a fost o greșeală și procesul va fi unul transparent. Credem că acest lucru respectă dezbaterea uh, internațională care se poartă la nivel global, fie în G7, în G20 sau ca răspuns la uh, apelul de la Christchurch în urma atacurilor îngrozitoare care au avut loc în Noua Zeelandă. Și ne bucurăm să putem continua colaborarea cu dumneavoastră pe marginea acestor propuneri. Ultimul Parlament a convenit o poziție în primă lectură în luna aprilie și sper cu ajutorul dumneavoastră să putem să uh, avansăm și să uh, finalizăm această legislație. În al doilea rând, trebuie să vedem cum putem avansa propunerea cu privire la îmbunătățirea autorităților de aplicare, îmbunătățirea accesului autorităților de aplicare a legii la uh, platformele online. Asta e o problemă foarte mare, pentru că mai mult de jumate din anchetele penale de astăzi implică o cerere uh, de acces la nivel transfrontalier a unor probe care se găsesc în alt stat membru și procedurile actuale sunt mult prea greoaie, mult prea lente și foarte multe anchete eșuează din cauza uh, problemei accesului la uh, uh, probe. Deci trebuie să vedem ce putem face și propunerile pe care le-am uh, depus în fața Parlamentului au făcut obiectul unor dezbatere animate. Știu că sunt controversate, știu că sunt chestiuni dificile, dar totuși sper că vom putea să progresăm în discuțiile noastre. Și, în al treilea rând, un subiect pe care nu l-am menționat încă, dar un subiect important, sper că putem să avem o discuție mai aprofundată pe baza elementelor care au fost deja uh, subliniate în raportul TER al Parlamentului trecut cu privire la luptătorii teroriști străini și a familiilor acestora care Uh, se găsesc unii dintre ei și familiile lor încă în zone de conflict din Irak și Siria. Numerele, cifrele sunt destul de ridicate pentru că estimăm că undeva la 5.000 și jumătate de uh, luptători au plecat din țările noastre pentru a activa în conflicte din Irak și Siria, trei sferturi bărbați și un sfert femei. e greu să avem niște cifre absolut exacte, dar totuși cred că cel, credem că cel puțin 1400 au murit. Poate că poate numărul acesta ar fi chiar mai mare. Credem, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la autoritățile statelor membre, că undeva la 1600 de mii, 1600 eh, dintre cei plecați s-au întors, unii în primele valuri de acum câțiva ani, și astfel rămân 2100 de persoane despre care nu știm unde sunt. Credem că sunt poate încă în zonele de conflict sau s-au deplasat către alte zone de conflict unde au continuat această luptă, așa cum o văd ei. Știm că aproximativ 600 de bărbați și femei și aproximativ 700 de copii sunt ținuți în centre de detenție în Siria și în zonele controlate de curzii sirieni. Uh, un număr destul de mare deja și estimăm că sunt 1400 de copii în regiune care au uh, unul sau ambii părinți uh, cetățeni europeni. Întrebarea este să-i repatriez sau nu cum să, ce să faci cu acești cetățeni care sunt luptători străini. Aceasta este responsabilitatea statelor membre, însă există lucruri pe care le putem face la nivel colectiv pentru a ajuta în această situație pe care le vom discuta uh, fie că e vorba de asistență în uh, uh, procedurile de anchetare și urmărire în justiție a luptătorilor străini, um, susținerea oferită țărilor terțe din vecinătatea noastră, care și ele sunt afectate de această problemă, și ce putem să facem, mai ales în ceea ce privește, în ceea ce privește pe copii. Sunt chestiuni uh, importante unde e bine să găsim soluții. Sunt și alte propuneri care au fost um, emise de Comisia TER, fie că vorbim despre ce putem să facem pentru a face față criminalității financiare și economice și dacă îmi permiteți și mai dați încă un pic de timp, vreau să vă spun că, așa cum a spus președintele la început, ideea nu e doar să facem lucruri noi, ci să ne asigurăm că punem în aplicare în mod eficace ceea ce am convenit deja și în acest domeniu, uh, poate chiar mai mult decât în alte domenii de politică, Trebuie să ne ocupăm de punerea în aplicare, punerea în aplicare, punerea în aplicare. Și împreună cu dumneavoastră sunt angajați 100% ca lucrurile pe care le convenim să fie transpuse în practică. Fie că e vorba de legislație, de agenții, de activități de finanțare, de susținerea rețelelor noastre. Toate trebuie să funcționeze. În ceea ce privește legislația, ultim, ultimul raport privind Uniunea Securității oferă o situație detaliată a Um, implementării, a punerii în aplicare în statele membre și ca în trecut și o voi face și în viitor. Deci voi continua să folosesc toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare legislația, dar și pentru a le trage la socoteală dacă nu implementează legislația, inclusiv prin proceduri de încălcare. În concluzie, sper că am reușit să facem niște lucruri bune împreună în perioada trecută. Mai avem multe de făcut, aceste amenințări evoluează și se transformă și noi trebuie să fim capabili să, ne, să evoluăm și să um, ne transformăm răspunsul și aștept cu plăcere colaborarea cu Comisia dumneavoastră în următoarele luni. Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar King, spune președintele, în primul rând pentru voința dumneavoastră politică de a veni Uh, în mod periodic pentru a discuta cu comisia noastră, așa cum am făcut-o și în mandatul care s-a încheiat înainte de alegeri. Și cred că, pe bună dreptate, ați uh, reamintit, uh, așa, în rezumat, contextul care include și rapoartele trecute, din mandatul trecut, adică, și situația care a dus la această nevoie de o uniune, nevoie de o uniune a securității, uh, pornind de la amenințările de securitate uh, care din 2015 încoace s-au împrăștiat în Europa și au făcut uh, pe toată lumea mai conștientă decât oricând că e nevoie să răspundem. Ați prezentat în rezumat raportul pe care l-ați pus la dispoziția comisiei noastre ați uh, trecut în revistă și alte elemente ale acestui raport. pe care sigur le vom discuta uh, în lunile care vor urma, um, uh, cum ar fi, de exemplu, decizia uh, de la Europol Mm. și urmărirea um, sau acțiunile ulterioare în ceea ce privește amenințările de securitate cibernetică și importanța implicării Comisiei Libe la forumul interministerial uh, pe, care va avea loc uh, privind internetul, care va avea loc în curând, la jumătatea lui octombrie și trebuie să ajungem cât mai curând posibil la o decizie. Acum, coordonatorii pot să ia cuvântul și vă recomand, dragi colegi, să vă încadrați în două minute fiecare, astfel încât să fie suficient timp pentru toți colegii, pentru că am deja o listă a vorbitorilor care nu este scurtă. Sunt uh, mulți colegi care au dor- și-au anunțat deja intenția de a vorbi și alții acum văd că ridică cartonașele. Uh, deci vă rog să vă uh, să încercați să fiți cât mai succinți, astfel încât toată lumea să aibă vreme să adreseze întrebarea către domnul comisar King și pentru ca dânsul să poată răspunde. Și începem cu PPE-ul. Er, dumneavoastră reprezentați, uh, domnule Lenars, vă dau cuvântul. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar King, pentru prezența dumneavoastră aici la începutul acestui mandat. Securitatea a fost o prioritate importantă și în, următorii, și în ultimii cinci ani și va fi o prioritate importantă și în următorii cinci ani. Și noi, PP-ul, ne bucurăm să colaborăm foarte bine în continuare cu dumneavoastră. Am avut o colaborare excelentă și în trecut. Ați vorbit despre probele electronice, despre pachetul legislativ uh, care este în dezbatere. În același timp, Consiliul a adoptat mandatul de negociere pentru Convenția de la Budapesta și pentru acordul USUA. Uh, Aveți un calendar pentru aceste negocieri deja și cum anume vă veți, vă veți asigura că, indiferent ce se negociază Uh, în legătură cu aceste două uh, acte, Convenția de la Budapesta și acordul cu SUA, va respecta ceea ce s-a adoptat în pachetul legislativ fără a întârzia aceste negocieri. În al doilea rând, în ceea ce privește PNR-ul, la o reuniune interministerială cu Statele Unite din iunie, cele două părți s-au angajat să facă o evaluare a acordului privind registrul cu numele pasagerilor, PNR, uh, Vreau să știu dacă această evaluare va implica și o evaluare a standardelor uh, impuse de Curtea Europeană de Justiție în acordul PNR-Canada și cum anume s-ar putea îmbunătăți în acest sens acordul cu SUA și dacă ați putea să ne dați o, o situație actualizată a aplicării PNR în Statele Unite. Am uh, muncit mult împreună cu dumneavoastră pentru a ne asigura că înainte de alegeri reușim să adoptăm legislația, cum trecem de la legislație la punere în aplicare uh, și este o etapă foarte importantă. Deci e foarte important ca dumneavoastră să fiți foarte atent la implementarea pachetului interoperabilitate și poate ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre cum merge procesul. Și, în al patrulea rând, conținuturile teroriste online. Sigur că vom intra în trialoguri cât mai repede posibil pentru teroristul, eh, conținuturile teroriste online din Uniunea Europeană, dar eh, știm că sunt probleme și în afara Uniunii Europene. Ați menționat apelul de la Christchurch, mai multe țări, mai multe companii uh, au răspuns, dar uh, ele nu includ Statele Unite și nu includ niciuna dintre cele 400 de platforme pe care le-ați menționat. Ce putem face împreună cu Statele Unite bilateral pentru a ne asigura că uh, Eh, totuși, conținuturile teroriste care trebuie să fie șterse vor fi șterse. Îmi cer scuze, domnule președinte, pentru că am vorbit mult prea mult. Mulțumesc. Uh, știți, uh, uh, vom avea nevoie de o, de o barcă mai mare, uh, așa cum uh, ca o replică celebră dintr-un, dintr-un film. Deci, e clar, am avea nevoie de mai mult timp, dar asta este, trebuie să ne descurcăm cu timpul pe care îl avem. Doamna Zipăl, domnule președinte, e foarte greu să fii succint, date fiind lista lungă de probleme menționate de domnul comisar King. O să încep cu o întrebare scurtă. În această dimineață, într-un alt context, am discutat despre punere în aplicare și foarte adesea aflăm că uh, există un acord, consens important pentru un nou act și apoi sunt probleme la pune în aplicare. În ceea ce privește dreptul penal și securitatea, și aici avem această problemă. Creăm multe acte legislative, dar foarte adesea când vorbim cu pățile interesate din poliție, din judiciar, aflăm că nu au nici timpul, nici resursele, nici posibilitățile, uh, nu au personal pentru a pune în aplicare, în practică, ceea ce am decis noi. Deci pentru a pune în aplicare în practică, nu doar pe hârtie. Uh, care este perspectiva dumneavoastră în acest sens? Am vorbit mult despre terorism, vorbim despre violență, extremism și ați menționat uh, că e foarte important să vorbim despre prevenire. Dar dacă vedem ce se întâmplă în multe părți din Uniunea Europeană, în multe părți din Germania și în ultimele zile în Polonia, chiar deci în multe țări, e clar că există o impresie că uneori lipsește voința politică pentru a lupta împotriva uh, extremismului violent și încălcării drepturilor fundamentale ale unui grup sau altuia de cetățeni din țările noastre. Uh, de asemenea, ați menționat și vreau să știu și care este, deci, punctul dumneavoastră de vedere? Fac statele membre suficient pentru a lupta împotriva extremismului violent? Ați spus că tot ceea ce facem în domeniul securității și dreptului penal trebuie să se bazeze pe respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Însă, nu trebuie să ne uităm doar la directive individuale. Trebuie să vedem și imaginea de ansamblu. Dacă printr-o măsură noi, de fapt, diluăm într-o anumită zonă drepturile fundamentale, printr-o altă măsură în alt domeniu, nu e bine. Și dacă am înțeles bine, există un proces de revizuire în care se evaluează dacă drepturile fundamentale sunt puse în aplicare, sunt respectate pe ansamblul legislației. Nu știu dacă ați vorbit despre asta, poate că mi-a scăpat mie unde este această revizuire și foarte, foarte scurt despre probe. Eu cred că titlul este greșit, pentru că vorbim despre uh, lucruri electronice, de documente, de informații. Dacă vor deveni vreodată probe, asta depinde de procesul de anchetă. Și mă bucur să văd că deja în ultimele luni, cu toată munca depusă de toți raportorii din umbră, cărora le mulțumesc, uh, există niște îngrijorări în mai multe domenii și mă bucur că am reușit să facem o treabă foarte bună și am discutat despre toate problemele din acest domeniu și sper că acum să putem să ne punem pe masă cerințele, amendamentele, pentru că eu cred că trebuie să fim foarte atenți să respectăm într-adevăr drepturile fundamentale și în acest domeniu. Mulțumesc, am să trebuia, voi, trebu, voi trebui să vă rog să vă limitați la cele două minute, pentru că altminteri potrivit uh, replicii din filmul uh, Fălci, chiar că vom avea nevoie de o barcă mai mare. Vă rog, doamna Inveld. Mulțumesc, domnule comisar, mă bucur că vă revăd și sper să mai colaborăm mulți ani de acum înainte. Chiar, chiar am fost sinceră, chiar asta sper. Uniunea Europeană se pricepe grozav de bine la un lucru. Să facem reguli. Comisia vine cu propuneri, noi aici în Parlament, împreună cu Consiliul, adoptăm și pe aia ne um, umflăm în pene, însă la partea de evaluare a punerii în aplicare stăm tare, tare rău. Dacă ne uităm peste rezultatele în materie de punere în aplicare a legislației pe care o menționați dumneavoastră în raport, uh, Să spunem, la directiva pentru combaterea uh, spălării banilor nu a fost pusă în aplicare până acum de 24 de state membre. 24 în ceea ce privește evaluarea. E nevoie de o evaluare aprofundată a eficienței, uh, a uh, utilității acestor măsuri de combatere a terorismului și nici până în zilele noastre nu s-a întâmplat acest lucru. Și e foarte important, cineva spunea că uh, autoritatea germană în materie, care se știe bine că nu sunt niște progresiști de stânga, a uh, are, uh, a realizat 99,4 fals pozitive, uh, rezultate fals pozitive. Deci, ce facem cu sistemele noastre de evaluare a datelor? Ce standarde grozave stabilim? Apoi, în ce privește drepturile fundamentale și așa mai departe, să ne uităm peste numărul legilor pe, împotriva cărora votăm de obicei, au fost oricum uh, uh, eliminate practic din proces de către Curtea Europeană de Justiție. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că, de fapt, legislația noastră nu e suficient de bună și că uh, sfaturile juridice pe care le primim sunt sistematic ignorate. Mă apropii de sfârșit. În materie de combaterea terorismului, n-ar trebui să acceptăm nimic care să aibă legătură cu terorismul de extrema dreaptă incitarea la terorism, nu numai din partea gangurilor criminale, ci și din partea unor politicieni este foarte periculoasă. Oameni care, să spunem, uh, intonează un sloganuri cum ar fi uh, trimiteți înapoi sau care se luptă împotriva persoanelor homosexuale. Așa ceva trebuie să ne asigurăm că nu este acceptat. Mulțumesc din partea verzilor, doamna Stric. Mulțumesc, aș dori să îl felicit pe domnul King și să-i mulțumesc pentru activitatea desfășurată în materie de combatere a terorismului și criminalității uh, cibernetice, ceea ce nu e deloc ușor, e o provocare foarte mare. Cred că e un lucru foarte important ca această muncă să se realizeze. Este vitală pentru protejarea și consolidarea libertăților noastre și a statului de drept. Măsurile în materie de securitate ca atare nu trebuie să submineze niciodată libertățile și statul de drept. Deci este foarte important să se asigure echilibrul între securitate și drepturile fundamentale. Și mă bucură faptul că și dumneavoastră ați menționat acest lucru. Am două întrebări punctuale la această temă întărind, desigur, în permanență competențele autorităților judecătorești și ale poliției în materie de securitate. Dar v-aș întreba, cum vedeți dumneavoastră necesitatea de a consolida mai mult uh, standarde comune și garanții în materie de siguranță? Pentru că în momentul de față avem doar dispoziții foarte generale și foarte fundamentale, așa de bază, dar problemele în materie sunt încă foarte mari și insuficient de bine reglementate. Dacă vrem să beneficiem de recunoașterea reciprocă, tare mă tem că încă avem lacune majore, deficiențe majore în ce privește garanțiile procedurale. Apoi, în ce privește bugetul, adoptat, Parlamentul European a adoptat un proiect pilot în materie de drepturile uh, omului cu privire la instrumentele și programele pentru colectarea datelor. Este un program care funcționează deja de câțiva ani și ne întrebăm dacă Comisia și-a prezentat deja rezultatele, dacă există constatări ale acestui proiect pilot, fiindcă Înainte ca Comisia să elaboreze un nou program, să vină cu un nou set de măsuri și propuneri, cred că cel mai corect ar fi să analizeze problema colectării și păstrării datelor așa cum se aplică ea în momentul de față. Întreb așadar dacă ar fi necesar și proporțional să se extindă politica de colectare în, în masă a datelor cu toate dispozițiile, cum ar fi cele din uh, aplicare din PNR care să se aplice și călătorilor, să spunem, cu feribotul, e cazul să extindem această politică atât de mult? Mulțumesc și acum domnul Gardino și apoi domnul Bocacini din partea ECR. Mulțumesc domnului comisar pentru comunicarea pe marginea acestui raport cu privire la sigure, o siguranță eficientă și autentică pentru cetățenii Uniunii Europene. Deocamdată nu l-am citit cu atenție și ne rezervăm dreptul de a o face înainte de a le evalua mai aprofundat. Sigur că provocările cu care ne confruntăm sunt din ce în ce mai complexe, iar măsurile pe care le luăm noi pentru a garanta siguranța cetățenilor noștri sunt din ce în ce mai importante. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru combaterea amenințării terorismului, criminalității organizate și atacurilor cibernetice. Vorbesc dumneavoastră de nevoia de a-i menține în siguranță pe cetățenii europeni. Dar dintre amenințările pe care le-ați menționat, amenințarea la frontierele externe ni se pare cea mai importantă și mm, aici uh, guvernul italian uh, se confruntă cu dificultăți. Până acum nu ne bucurăm de sprijinul Comisiei Europene sau, în orice caz, nu cu suficientă fermitate și determinare. Ce dorește așadar să facă Comisia pentru a asigura punerea în aplicare a unor măsuri eficiente? iar tema siguranță, siguranței și a frontierelor se leagă cu altă, altă chestiune extrem de delicată, și anume traficul de persoane. Și ca să mm, mai scurtez din timpul de vorbire, adresez direct întrebarea. Cum garantează aplicarea comisiei, Comisia aplicarea directivei privind uh, traficul cu persoane în condițiile în care uh, acțiunile Comisiei reprezintă un instrument cheie pentru combaterea acestui flagel fantastic? Cum cum să reacționăm la situația în care uneori uh, victimele sunt cele urmărite și nu cei care se ocupă de, efect, de traficul cu persoane. Mulțumesc, domnul Bocacini. ECR. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. ocuparsi anche... Cred că comisia trebuie să se ocupe inclusiv de partea de radicalizare, deci de procesul de formare a acestor teroriști de care pe urmă e cazul să ne apărăm. Aș întreba de asemenea dacă s-a efectuat vreodată o analiză mai exact câți dintre teroriști s-au format pe teritoriul Uniunii Europene. Câți dintre acești teroriști s-au format la noi acasă și câți au ajuns pe teritoriul Uniunii Europene în fluxurile migratorii care au parvenit uh, în Uniunea Europeană în ultimii ani. Apoi, uh, acum câteva Acum ceva timp spuneați chiar dumneavoastră că statele membre dețin suveranitatea în ceea ce privește siguranța, iar uh, amenințările împărtășite țin de competențele de la nivelul Uniunii Europene. V-aș întreba așadar, ce părere aveți de acele ONG-uri care în mod intenționat și sistematic încalcă această suveranitate a statelor membre? Mulțumesc și acum GUE, nu o văd pe doamna Cornelia Enst, coordonatoarea, este cineva din partea GUE care dorește să ia cuvântul? Of coordinator Cornelia Ernst, if it's not the case, then I... Se pare că nu. Atunci vă propun să îi dau cuvântul domnului comisar pentru un prim, uh, o primă rundă de răspunsuri la întrebările adresate de coordonator și apoi continuăm. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor acelora care urmăresc subiectul de ceva vreme și deci acum au putut să intre rapid în detalii și să adreseze întrebări foarte punctuale, lucru care desigur că e foarte important. Nu o să o iau într-o anumită ordine prestabilită. Dacă cumva sar pe cineva, sunt convins că o să-mi atrageți atenția. Dar au fost câteva întrebări în legătură cu probele electronice. Veți vorbi și cu doamna Vera Iurova, parcă mâine, dacă nu mă înșel și o să faceți o comparație, sper că uh, răspunsurile noastre nu vor fi prea divergente, adesea colaborăm și înțelegem foarte bine problemele legate de calendar, am convenit aceste mandate și am făcut-o pentru că Vera și cu sunt convins că o să vă spună mai multe despre asta mâine, vrea să aibă un dialog puternic cu Statele Unite pe această temă. Sigur că discuțiile sunt încă în curs. Și probabil că vor mai dura ceva timp uh, cu privire la poziția Uniunii Europene, pentru că deja Statele Unite sunt mult înaintea noastră. ei se implică în uh, Statele Unite, se implică în uh, dialog, într-un proces de dialog bilateral chiar cu o serie de state membre ale Uniunii Europene. Ceea ce e interesant, dialoguri bilaterale mai degrabă decât această abordare europeană colectivă. Eu cred că aceasta din urmă ar garanta siguranța în mai mare măsură, ar, ar oferi mai multe garanții. Și ne-ar avantaja foarte mult. Acum, în ceea ce privește Consiliul Europei și Convenția de la Budapesta, Vrem să ne angajăm, să ne implicăm în aceste discuții. Următoarele rund, următoarea rundă de negocieri va începe în septembrie. Și vrem să fim un participant activ în acel for pentru a încerca să formulăm uh, o poziție. Pe măsură ce lucrurile înaintează, văzând și făcând, vom vedea cum se va reflecta punctul nostru de vedere în conversațiile externe cum se va reflecta, deci, situația pregătirii noastre la nivel intern. Vă vom informa cu regularitate și e un lucru pe care, de-al minter, ni l-ați cerut foarte clar. În legătură cu PNR și acordul cu Canada, Există acum o bază solidă pentru un acord revizuit, instanțele s-au pronunțat și, cum spuneam în observațiile mele, întotdeauna țin seama de faptul că nu avem întotdeauna dreptate. Dacă instanța ne cere să aruncăm din nou o privire peste textul de lege, o facem, fără prejudecăți. Așa am făcut și în cazul acordului cu Canada, iată pe textul acordului în acest caz, și sperăm ca în curând Canada să poată confirma acordul la care am ajuns cu ei. Cât privește Statele Unite și cei dintre dumneavoastră care au urmărit subiectul și în ce privește Australia, facem evaluări în comun în legătură cu felul în care funcționează registrul cu numele pasagerilor în relațiile cu aceste țări. Am discutat în iunie cu Statele Unite, vom continua discuțiile în septembrie, vom, ne vom deplasa într-o misiune în Australia în luna august și de fiecare dată vă vom ține la curent cu evoluția procesului. Cât privește registrul cu numele călătorilor din interiorul Uniunii Europene, iarăși vorbim de punere în aplicare. După cum știți, am lucrat din greu și cred că știți că sunt transparent. Întotdeauna am, spus de, am, am arătat ce se întâmplă. Avem 25 de state membre care au transpus directiva de plin. Avem un stat membru care mai are să-și completeze uh, transpunerea, e vorba de Slovenia, și mai avem un stat membru care s-a angajat să pună în aplicare directiva, dar are unele probleme în ce privește trecerea prin Parlament a legislației respective și este vorba de Spania, e un subiect de care am discutat în bilateral ieri și nu am nicio îndoială, nu pun sub semnul întrebării angajamentul acestor țări și do- voința lor de a, de, a, de a adopta, de a transpune această directivă, dar sunt probleme de natură internă pe care le putem înțelege. Cât privește alte probleme, Continuăm discuțiile cu statele membre, dar le tragem la răspundere dacă nu se ocupă de punerea în aplicare. În ce privește interoperabilitatea și provocările cu care se confruntă statele membre în acest domeniu, asta nu o să fie ușor. Dar minter și știam lucrul acesta atunci când am discutat despre asta și când am ajuns la acordul la care am ajuns. Nu-i deloc ușor să modernizezi bazele de date, să creezi baze de date noi. ETS, intrări-ieșiri și să punem în aplicare interoperabilitatea în așa fel încât să avem dispoziții eficiente, dar în același timp cu toate garanțiile și protecția de care am vorbit. Avem finanțare centrală disponibilă, avem și expertiză pe care suntem gata să o împărtășim statelor membre, desigur, dar e nevoie de colaborare cu statele membre. Pentru asta nu putem să facem nimic în locul lor. Discutăm uh, cu reprezentanții ministeriali, am discutat și săptămâna trecută în mod informal. Am avut și reuniuni detaliate cu autoritățile din statele membre în legătură cu modul în care să punem în aplicare cât mai eficient aceste reguli. Dacă doriți, vă pot ține la curent în legătură cu progresele acestui proces pe măsură ce el se desfășoară. Încă câteva elemente cuprinse în raport cu privire la punerea în aplicare. Să știți că am făcut o evaluare cuprinzătoare a punerii în aplicare, inclusiv a aspectelor legate de respectarea drepturilor fundamentale. Dar minter chiar dumneavoastră, în 2016 mi-ați cerut să o fac când am venit în fața dumneavoastră, prima dată, la prima audiere. Doamna Zipel și Alte persoane de aici, din sală, mi-au cerut să fac acest lucru și este o evaluare de sute de pagini pe care v-am pus-o la dispoziție dumneavoastră, comisie dumneavoastră. Îmi pare foarte rău dacă nu ați citit-o. Sunt gata să vă trimit din nou. Este o evaluare care vizează 15 ani de inițiative politice în materie și a fost prima dată când s-a făcut așa ceva. Mă bucur foarte mult că am realizat acest lucru, dar dacă îmi cereți să actualizăm documentul, sunt convins că putem să facem și asta. Acum, în ce privește punctele slabe, vulnerabilitățile în materie de punere în aplicare, aveți perfectă dreptate când uh, subliniați aspectele amănunțite ale pachetului pentru combaterea spălării banilor. Într-adevăr, la nivelul statelor membre s-a făcut mult mai puțin decât ne așteptaserăm și am discutat în colegiu despre asta chiar azi dimineață când am uh, stabilit un set de rapoarte cu privire la punerea în aplicare a directivei privind uh, combaterea spălării banilor și am stabilit că astăzi că îl vom distribui. Sigur că trebuie să mai analizăm dată cum ne ocupăm de legislația în materie de combaterea spălării banilor try not to miss things. Uh, on the question of uh, data protection and data în ce privește protecția și păstrarea datelor. Doamnă Stric, întrebarea dumneavoastră în legătură cu registrul cu numele călătorilor. Am convenit o serie de reguli și aranjamente în cadrul procesului de colegi, colegiferare, inclusiv cu dumneavoastră. Acum trebuie să vedem cum privim spre viitor în uh, această problemă a păstrării datelor. Nu există deocamdată un cadru european în materie, ci doar cadre naționale. Avem discuții cu experții, vom mai avea discuții cu experții până la sfârșitul anului și vom împărtăși atât Consiliului cât și dumneavoastră până la sfârșitul anului, poate la începutul anului viitor, care vor fi pașii următori de făcut, inclusiv pentru că așteptăm să se definitiveze câteva uh, cauze în instanță, să se pronunțe Curtea Europeană de Justiție. Și înțelegem că se va pronunța în curând. Și, în fine, la întrebarea cu privire la traficul uh, uh de persoane, traficul cu persoane și cu migranți, este foarte important să ținem seama de Centrul Europol, Opol, Centrul Europol pentru combaterea traficului cu migranți. Mulțumesc pentru încercarea dumneavoastră de a fi concis și acum mai avem încă vreo 20 de înscrieri la cuvânt. Nu putem să ne încadrăm în timp decât dacă fiecare dintre noi încearcă să nu depășească un minut și jumătate ca să mai fie timp și pentru <laughs> răspunsuri. Deci vă luăm la bord numai dacă vă țineți de un minut și jumătate și nu mai mult. Ca să încăpem cu toți în barcă. Domnul Rade, vicepreședintele, vicepreședintele nostru, are cuvântul un minut și jumătate. Уважаемый comisar King, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar King, înainte de toate, Vreau să vă mulțumesc pentru această cooperare excelentă. de cooperarea, mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării între autoritățile de aplicare a legii. Cred că noua propunere va îmbunătăți cadrul legislativ al Uniunii Europene în ce privește combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. De ani buni, criminalii au profitat uh, de pe urma tehnologiei moderne. În ziua de astăzi e complicat să uh, desfășori uh, anchete care presupun accesul la probe electronice și acces la informații, mai ales din Statele Unite. La ora actuală au un caracter voluntar. Sper ca Comisia Europeană să folosească negocierile pentru a întări cooperarea între autoritățile de aplicare a legii, între Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a îmbunătăți um, accesul la probele electronice. La întâlnirea cu omologii americani ați discutat despre călătoriile, posibilitatea de călătorii fără viză și reciprocitatea vizelor între uh, în Statele Unite și cele cinci state din Uniunea Europeană, printre care se numără și țara mea, Bulgaria, care nu beneficiază de posibilitatea de a călători fără viză. Ne puteți spune dacă aceste cinci țări vor fi scutite de obligația de a avea viză pentru a călători în Statele Unite sau dacă Uniunea Europeană va impune, îmi cer scuze, dacă Uniunea Europeană va impune reciprocitatea de vize. pagă să Urtundua. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, întotdeauna e o plăcere să vă avem alături de noi. Uh, CEDO tocmai a condamnat un stat membru care nu a aplicat în mod corect Ordinul European de Anchetă într-un caz de uh, asasinat terorist. A fost vorba de impunitate, familia victimei a suferit o pagubă moral imposibil de cuantificat, având în vedere că vinovatul trăiește în continuare în Uniunea Europeană liniștit. Asta dăunează spațiului comun și încrederii. Dumneavoastră spuneți că trebuie să ne adaptăm uh, schimbării și trebuie să eliminăm lacunele care există în ce privește cazurile de impunitate. Nu e prima dată când se produce o greșeală de acest gen în ce privește recunoașterea reciprocă a mandatelor de anchetă când va exista în sfârșit un mecanism de cooperare între uh, autoritățile de poliție, astfel încât spațiul nostru de securitate comună să fie într-adevăr consolidat când vine vorba de delicte atât de grave precum terorismul. În al doilea rând, uh, un subiect de actualitate, amenințările hibride. Ministrul britanic de um, externe a creat o nouă forță maritimă pentru Orientul Mijlociu care să fie sub, uh, să funcționeze sub egida Uniunii Europene. Și spun asta tocmai în ajunul Brexit. Aceste noi amenințări, aceste noi riscuri, mai ales din zona strâmtorii Gibraltar, au fost luate în calcul. Ne puteți spune ceva despre un subiect care ne îngrijorează mult în aceste zile. Doamna Chinici, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar King pentru participarea la acest schimb de opinii și pentru munca dumnealui de până acum în ce privește securitatea. Această întâlnire reprezintă un pas ulterior în dialogul permanent purtat cu Comisia Libe, pentru care, din nou, vă mulțumesc. E vorba de a sprijini în toată legislația importantă adoptată în mandatul trecut și care a consolidat cadrul normativ european și cooperarea între diferitele entități uh, din sectorul uh, penal. Mă refer la directiva de combatere a terorismului până ajunge la norme mai, mai recente, precum legislația privind schimbul de informații cu caracter financiar și în ceea ce privește uh, secretul patrimonial. Norme care cred eu că sunt importante pentru a combate delictele transfrontaliere care pot să includă și criminalitatea organizată. Iată de aici și întrebarea mea care cumva merge și uh, înspre viitor, înspre activitatea din următoarele luni și ani. Aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, aici mai e încă de lucru, dacă merită să completăm, să consolidăm cadrul normativ referitor la crimă organizată. Uh, Europol ne-a spus că există aproape 5.000 de grupări criminale organizate care operează pe teritoriul Uniunii Europene. Au diferite structuri, de la grupările de motocicliști până la structuri de tip mafiot. Prin urmare, după părerea mea, este necesară o definiție comună a organizației criminale. Vă întreb dacă nu credeți că a venit vremea să actualizăm actul normativ și Um, definiția prevăzută în decizia uh, cadru din 2008 cu numărul 841. Doamna Strugariu, de la Renew Europe. Doamna Strugariu, vă rog, aveți cuvântul. Un minut și jumătate. Thank you, um, Commissioner. Uh, congratulations. Vă mulțumesc, domnule comisar. Felicitări pentru mandatul dumneavoastră. Mă bucur uh, pot uh, să vă salut astăzi în calitate de reprezentant al Parlamentului European. Am contribuit uh, la activitatea anterioară în calitatea mea de membru a personalului Parlamentului înainte. Două întrebări. În primul rând, uh, în ce privește prioritățile viitoarei comisiei, viitoarei comisii în sectorul amenințărilor hibride și securității cibernetice, poate ne puteți da mai multe informații. În al doilea rând, um, rețeaua 5G. Săptămâna trecută, Catherine de Boll, șefa Europol, a explicat că autoritățile de poliție europene nu vor putea asculta și monitoriza criminalii urmăriți uh, prin intermediul dispozitivelor care funcționează pe rețeaua 5G. Acest lucru se poate la ora actuală pe dispozitivele care funcționează cu rețeaua 4G, dar nu se va putea pe 5G. Ehm, la ora actuală circulă destul de multe știri în presă cu titlul Dacă vrei să treci la crimă, treci și pe 5G. Ne, poți da, ne puteți da mai multe informații aici? Mulțumesc, domnul Bisec, pentru PP. The bottom here, the okay, bottom good. here by the mic. Da, e un buton aici lângă microfon. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Îmi cer scuze pentru această pauză tehnică. Eu sunt un membru nou al Parlamentului și al Comisiei Libe și um, aștept cu mare interes uh, colaborarea noastră viitoare. M-am bucurat să vă aud vorbind de problema dezinformării cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Mă bucur că s-a transformat într-o problemă reală. Mă tem însă că nu e o problemă ce ține doar de combaterea terorismului, ci uh, e o problemă cotidiană pentru societățile noastre. Cred că ar trebui să transformăm acest subiect într-o problemă politică de zi cu zi și uh, vă întreb cum putem să transformăm acest subiect uh, într-o, politic, într prioritate politică reală care e în plus recomandarea dumneavoastră pentru viitoarea Comisie Europeană, pentru ca acest subiect să dobândească o dimensiune politică reală. Și aici, la acest capitol, poate și uh, problema combaterii uh, dezinformării, care s-a transformat într-un subiect important în arena politică în mult mai multe state membre. Întrevedeți uh, din această privin- în, în această privință o inițiativă din partea Comisiei? Mulțumesc, doamna Enser. Vă mulțumesc. Am o întrebare referitoare la contraterorism. Cred că a fost deja adresată, dar formulată diferit. Știm că toate ideologiile teroriste se retroalimentează extremismul de dreapta și jihadismul terorist, terorismul și jihadismul, cer scuze, sunt cei mai buni prieteni. Și dacă nu mă înșel, în 2017, într-un interviu acordat uh, paginii Euroactiv, ați avertizat asupra amenințării tot mai crescute privind um, terorismul în Europa, Ați spus de asemenea că extremismul de extremă dreaptă este o amenințare mai puțin uh, uh, raportată decât altele. De multe ori uh, nu se acordă suficientă importanță acestor subiecte. Vinovații sunt descriși ca indivizi izolați, perturbați, ca să nu mai vorbim de acel terorist care i-a privat pe 69 um, de oameni de viață în insula Utoya și cum a fost el prezentat. Iată de ce vă întreb dacă amenințarea din partea extremismului de dreapta este la același nivel ca în 2017, când ați primit întrebarea de la Uractiv, și dacă, după părerea dumneavoastră, statele membre iau amenințarea suficient de în serios. În cele din urmă, ce măsuri putem, lua, la, putem lua la nivelul Uniunii Europene pentru a combate această amenințare? Doamna Mazo, de uh, partea Renew Europe. Mulțumesc. Uh, discutăm uh, în clipa în care Boris Johnson uh, devine președintele Marii Britanii. Îmi cer scuze, primul, primul ministru al uh, Marii Britanii. Uh, Uh, el a spus că orice s-ar întâmpla pe 31 octombrie, Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Eu sper totuși să se înșele. Aș vrea să știu însă care e părerea dumneavoastră referitor la felul în care Comisia și statele membre s-au pregătit uh, pentru cazul unei uh, lipse de acord, mai ales la capitolul securitate. În al doilea rând, ați vorbit de importanța uh, securității cibernetice pentru Uniunea Europeană și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de nivelul de pregătire al instituțiilor europene pentru a se proteja la capitolul securitate cibernetică. Ce e de făcut, ce mai rămâne de făcut, dacă Comisia s-a pregătit uh, aici, dacă și-a făcut temele. Domnul Meged pentru verzi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentare, domnule King. Am să fiu succint. Aș vrea, înainte de toate, să vă spun că salut veștile primite ieri că serviciile de informație britanice au luat în serios amenințarea pe care o reprezintă extrema dreaptă, au inclus-o în sistemul uh, de uh, amenințări SERA. Cu toate acestea, uh, de multe ori Romii sunt victime ale atacurilor uh, din partea extremiștilor de dreapta în Republica Cehă. Am trei întrebări aici. În primul rând, credeți că Comisia ia această formă de terorism suficient de în serios? Susținător. Din partea acestor susținători ai supremației albe, cum i-a uh, sfătui pe succesorul dumneavoastră să îmbunătățească um, abordarea Uniunii. Doamna Stetler, uh, vă mulțumesc, domnule comisar, uh, și având în vedere că speranța e ultima care moare, sper ca Brexitul să nu se producă și să fiți alături de noi și peste 5 ani. Observațiile dumneavoastră arată că securitatea e un domeniu foarte amplu și cred că suntem cu toții de acord când spuneați dumneavoastră că doar împreună putem aborda toate aceste obiective. Securitatea este unul din subiectele cel mai solicitante din societatea noastră și una din uh, nevoile de bază ale societății noastre. Dincolo de amenințările evidente, precum terorismul, există amenințări din partea atacurilor cibernetice, de pildă. l ați amintit, uh, infrastructura critică, las deoparte cuvântul um, digital, pentru că între timp toate infrastructurile sunt critice. Suntem pregătiți pentru scenariile cele mai negative, precum o pană de curent masivă. Și ajung la a doua întrebare referitoare la Europol. Cred că face o treabă excelentă. Are un mandat amplu, însă capacitățile sale la nivel de personal și de finanțare sunt limitate. Discutăm, de pildă, de posibilitatea reducerii personalului cu 52 de persoane și 33,7 milioane de euro. Care e părerea dumneavoastră aici? Eu cred că trebuie să întărim Europolul, mai ales în ceea ce privește revendicările sale financiare. Doamna Caligrand, din partea și de Mulțumesc, domnule comisar, întotdeauna e o plăcere să vă ascult. Eu aș vrea să mă concentrez asupra, nu e o surpriză, securității cibernetice. Ați amintit multe din realizările comisiei și aș vrea într-adevăr să vă felicit pentru că ați investit timp și energie în securitatea cibernetică în vremuri dificile. Revoluția TIC e aici alături de noi, atacurile cibernetice sunt o realitate, lumea e divizată apar tot mai multe întrebări uh, în ceea ce privește diviziunile ideologice în securitatea cibernetică. Există întrebări referitoare la aplicabilitatea legislației internaționale, deși Uniunea Europeană a fost foarte strictă la acest capitol. În aceste vremuri de restriște, care credeți că este rolul Uniunii? Cum credeți că putem fi fermi în ce privește aplicabilitatea legislației internaționale, cooperarea internațională pentru a deveni un jucător uh, important în ce privește securitatea cibernetică. Mulțumesc! Mulțumesc! Foarte succint. Am citit uh, articolul dumneavoastră, am ascultat uh, și ce spuneați despre impactul uh, sectorului digital în securitate. Am două întrebări înaintate. Continentul nostru e în urmă în ceea ce privește a ține pasul cu ultimele evoluții tehnologice. Cred că trebuie să fiți de acord, cred că sunteți de acord cu mine că mm, trebuie să ținem pasul cu Statele Unite și China, nu doar din uh, considerente tehnologice, ci și din cauza faptului că altfel am fi expuși. Există infrastructuri uh, de hardware și software importante care se află în mâna unor monopoluri care nu rezidă în uh, statele membre UE, care sau în centrul unor uh, sisteme critice de IT. E mai degrabă o inițiativă referitoare la ce va lăsa în urmă comisia noastră și aș vrea să știu ce face comisia pentru a remedia aceste lacune tehnologice. În continuare vreau să pun o întrebare referitoare la etică din uh, inteligența artificială. Viața noastră de zi cu zi este influențată tot mai mult de structuri alternative de guvernare, de arhitecturi alternative create în lumea online și cred că cu cât mai repede ne gândim la cum ne putem uh, stabili valori uh, clare și principii pentru uh, evoluția viitoare a inteligenței artificiale, cu atât mai repede vom putea să o primim în viețile noastre. Iată ce cred că va trebui să facem pe viitor. Mulțumesc, doamna Barley. Mulțumesc. Eu aș vrea să mă refer la campania de dezinformare pe care ți-am mintit o Cred că suntem cu toții de acord că pagubele înregistrate nu au fost atât de ample pe cât ne temeam și am trei întrebări succinte aici. Credeți că până acum Uniunea Europeană, privind înapoi, a făcut uh, suficient sau mai degrabă a fost pur noroc că nu s-a întâmplat nimic mai rău. Credeți că statele membre sunt pregătite pentru campaniile de dezinformare care vor apărea uh, la alegeri viitoare? Și a treia întrebare a fost deja ridicată de un coleg. Credeți că Uniunea Europeană trebuie să ia inițiative legislative suplimentare aici? Doamna Keller de la Renew Europe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Julian King, pentru prezența dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost uh, ambasador al țării dumneavoastră în Franța, avem în continuare amintirea acelei experiențe și ați fost uh, foarte activ, deși ați, fost, uh, ați ocupat această funcție doar câteva luni. În primul rând, ce părere aveți despre reducerea personalului Europol prevăzută în bugetul pentru 2020? E vorba de aproape o pierdere de 25% de personal mediu, în timp ce Sistemul informatic al Europolei AES este tot mai des uh, consultat pentru a urmări acele persoane considerate ca prezentând un risc. În al doilea rând, ce părere aveți despre nivelul de coordonare european pentru a urmări acele familii care se reîntorc în zonele de război? Doamna Brickmont Verzi. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar King. Ați amintit uh, problema luptătorilor străini, mai ales dorința Comisiei Europene de a sprijini statele membre în acțiunea lor de repatriere și uh, problema copiilor acestor luptători uh, care se află în uh, taberele din Siria și Irak. Uh, ne aflăm în fața unei duble urgențe, în primul rând umanitare, mai ales în această perioadă estivală foarte călduroasă și care va produce fără nicio îndoială numeroase decese. Se înregistrează numeroase decese în timpul iernii, dar și vara, mai ales având în vedere condițiile deplorabile de trai, imposibilitatea de a avea acces la apă potabilă și știind în plus că 90% din persoanele care se află în aceste tabere sunt femei și copii într-o situație deosebit de vulnerabilă. Cea de-a doua urgență are un caracter uh, de securitate pentru că e strâns legată de lupta împotriva radicalizării. Fiecare zi care trece reprezintă un risc suplimentar ca acești copii să fie, să fie expuși influenței negative a islamiștilor. Iată de ce este deosebit de urgent să repatriem copiii și mamele acestora pentru ca um, pedepsele să poată fi executate în închisori europene pentru ca acestora să li se poată asigura condiții de trai decente, posibilitatea copiilor de a-și trăi viața de copil, de a avea un viitor de care la ora actuală sunt privați. Ați spus, într-adevăr, competența le revine statelor membre, însă din momentul în care repatrierea lor uh, ține activ de lupta împotriva radicalizării, atunci Comisia Europeană, prin misiunile sale de securitate și umanitare, ar putea să ofere ajutor la fața locului, de pildă prin prezența unei misiuni umanitare la fața locului în uh, Siria, ar putea facilita coordonarea eforturilor statelor membre de repatriere. Domnul First, din partea grupului ID. First, yes. Yes, thank you. Um... Domnul Fest. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar King. Uh, mai ales pentru că vorbiți și despre dezinformare, pentru că, într-adevăr, informarea completă și corectă a cetățenilor este una dintre bazele uh, democrației. Pe 24 mai, la Lyon, a existat un atac al uh, ISIS, atac despre care s-a putut citi mai târziu că uh, nu uh, fusese uh, notificat uh, de către guvern, uh, adică, de fapt, folosise, uh, exista de informare la adresa guvernului legată de atacul respectiv. Um, uh, în Republica Federală uh, s-a uh, constatat că există o rețea de uh, terorism uh, dar, uh, din păcate, toate aceste informații care vin, veneau din partea guvernului s-au dovedit a fi neadevărate. Vreau să știu dacă și astfel de cazuri uh, le analizați și ce fel de credibilitate aveți dacă trebuie să lucrați cu o președintă a comisiei care, ca în membră a cabinetului Merkel, a contribuit, de fapt, în mod esențial la dezinformarea cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea grupului Renew Europe, Doamna Palsalani. Mulțumesc și o să vorbesc suedeză, domnule președinte. Mulțumesc, domnule uh, King, pentru uh, raportul dumneavoastră care a fost foarte cuprinzător și interesant, mai ales pentru colegii uh, nou veniți, uh, cum sunt și eu. Vorbim despre protecția cetățenilor și vorbim despre securitatea cetățenilor în cazul atacurilor. E bine, în astfel de situație trebuie să vedem, în primul rând, să nu, că, nu, că trebuie să nu se încalce niciun fel de norme, chiar dacă vorbim despre atacuri digitale. Dar directiva privind uh, combaterea discriminării nu mai permite Consiliului Europei, de exemplu, să participe la aceste activități uh, astfel încât uh, perspectiva sa să poată fi inclusă în politica uh, comună în domeniul securității. Și eu cred că ar trebui să uh, priviți în mod prioritar această chestiune, pentru că toți cetățenii trebuie să fie tratați în mod egal. Cum intenționați să luați în considerare uh, pe cetățenii din categorii vulnerabile și aceștia trebuie să fie protejați. Chirie Pitrope. Domnul Papadakis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule King, despre ce ne-ați vorbit dumneavoastră? Ne-ați vorbit despre lucruri care îi uh, afectează pe sute de milioane de oameni și veți încerca să creați uh, un cadru de politici. Uh, suntem într-o situație destul de proastă. Drepturile omului nu sunt verificate, trebuie să fie mai bine protejate, dar Cine va verifica, de fapt, toate aceste acțiuni? Cum anume vom urmări modul în care sunt colectate datele, modul în care sunt stocate, modul în care uh, există activități de spionaj uh, al comunicațiilor uh, uh persoanelor. Oamenii nu sunt deloc fericiți că astăzi fiecare click uh, pe care îl uh, fac pe calculator sau pe orice device este monitorizat. Ați vorbit despre radicalizare. Ei bine, toate aceste, toate aceste lucruri, până la urmă, îi afectează pe oamenii obișnuiți, pe uh, cetățenii uh, care aplică, care respectă legea. Unde începe și unde se oprește radicalizarea, domnule comisar? Pentru că eu cred că sunteți conștient că există grupuri eh, teroriste care sunt finanțate eh, de Uniunea Europeană sau de entități din Uniunea Europeană sau din Statele Unite și în cele din urmă aceste entități finanțează conflicte în afara Uniunii Europene. Cum puteți să ne protejați, domnule comisar? Domnul Rangel. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră în comisie. Permiteți-mi să vorbesc despre două chestiuni uh, importante. În primul rând, rezistența și securitatea rețelelor 5G. Recent ați anunțat că statele membre și-au uh, încheiat și prezentat evaluările naționale. Ați putea să ne dați mai multe informații în acest sens. Statele Unite și câteva uh, autorități ale statelor membre, după cum știți, au pus sub semnul uh, întrebării fiabilitatea uh, infrastructurii 5G, mai ales uh, cea uh, Huawei. Dar în sectorul telecomunicațiilor există o companie care a uh, semnat un acord cu o companie chineză pentru desfășurarea rețelei 5G. Va informat guvernul portughez în privința acestui acord și care credeți că este impactul un, unor astfel de acorduri asupra securității? În al doilea rând, în ceea ce privește sistemele informatice, după cum știți, din, în mandatul trecut am uh, adoptat directiva privind PNR-ul. Vreau să vă întreb dacă am înțeles bine că acum se desfășoară un proiect pilot pentru a extinde domeniul de aplicare al acestui sistem și dacă da, Vă rog să ne informați în acest sens. Domnul Conner de la Renew Europe. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar King, vă mulțumesc. Și eu vreau să adresez o altă întrebare referitoare la PNR. Și noi am auzit că statele membre planifică să extindă PNR-ul și la uh, călătoriile cu autobuzul, cu trenul sau chiar pe nave. Cum evaluați aceste planuri și mai ales în lumina cifrelor menționate de doamna Invelt, în Germania 99,7% uh, dintre uh, rezultate sunt rezultate fals uh, pozitive. Și a doua întrebare. Poate ați văzut și dumneavoastră imaginile îngrozitoare ale atacurilor asupra marșului Pride al comunității LGBT în Polonia. Cum putem să apărăm securitatea tuturor cetățenilor de peste tot din Europa și cum putem să apărăm valorile noastre europene? Președintele, e clar că depășim timpul. Uh, această comisie a fost întotdeauna pasionată de aceste subiecte de când s-a inițiat uh, Uniunea Securității și mulțumim în avans interpreților că vor fi alături de noi pentru 15 minute suplimentare pentru a face tot ce putem să încheiem runda vorbitorilor, astfel încât și domnul comisar să poată răspunde. Acum urmează domnul Braier din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, sunt un uh, membru proaspăt venit în Parlamentul European, e prima mea uh, intervenție și trebuie să vorbesc despre ceea ce mă îngrijorează. În primul rând, um, există politici cu privire la um, diverse um, instrumente de colectare a datelor în masă care au fost uh, um, resmise de Curtea de Justiție sau se pare că sunt ineficiente sau în Danemarca este un mare scandal al condamnărilor care sunt bazate pe date care au fost reținute um, în mod fraudulos sau uh, ilegal. Um, Credeți că e cazul să se corecteze aceste politici și să se aducă noi propuneri sau ar trebui să fie uh, un moratoriu asupra utilizării acestor programe de supraveghere în masă? Uh, Uh, a doua întrebare se referă la reținerea datelor în mod specific. Curtea de Justiție a, uh, decis că această politică este disproporționată. De ce nu luați măsuri la comisie pentru a corecta situația uh, și pentru a respecta legislațiile naționale? Și apoi, conținutul terorist. Aveți dovezi care ar putea să ne demonstreze clar că ștergerea conținuturilor uh, teroriste va reduce terorismul. Vreau să știu pe ce fel de date vă bazați în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Garot, de la ID. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Într-una dintre intervențiile dumneavoastră foarte importante, este, ați spus că este fundamental să se întărească securitatea, combaterea radicalizării și propaganda teroristă și discursurile de incitare la ură online. În ce privește mai întâi radicalizarea, radicalizarea este galopantă în uh, penitenciare. Nu știu unde nicio acțiune particulară care să fie întreprinsă de Uniunea Europeană pentru a combate acest fenomen în penitenciare. Apoi, în ce privește criminalitatea cibernetică, spuneați că trebuie să ajutăm statele membre să retragă de pe site-urile internet uh, conținuturile cu caracter terorist. Dar mai este o metodă. Statele membre pot fi încurajate să transforme conținutul terorism în delicte sau chiar în infracțiuni. Și aici Comisia se poate asigura ca toate statele membre să penalizeze conținutul terorist. Asta ar fi cel mai bine, pentru ca aceste lucruri să se respecte. Apoi, în ceea ce privește, în fine, discursul de incitare la ură. Toată lumea înțelege ce înseamnă incitarea criminală la violență. Asta nu ridică probleme. Dar sunt și alte elemente Primele legi pentru combaterea discursului de incitare la ură au fost însă promovate în Rusia sovietică. Deci să fim foarte atenți, să nu mergem până acolo. Voiam ca această nuanță să fie reținută de către comisie. Did you ask the floor? You did? Yes. Domnule Huc, ați cerut cuvântul? Da. Da, vă rog, domnule comisar, două chestiuni. În primul rând, um, conținutul terorist pe platformele rețelelor sociale. Vreau să știu dacă munca dumneavoastră uh, a mers uh, și dincolo de um, aceste probleme la, uh, extinzându-se la alte modalități în care se poate incita la violență, pentru că în Regatul Unit există activiști Uh, Tony Robbins, de exemplu, care a fost în închisoare pentru uh, vreme de 9 luni de zile, uh, pentru că prin activitatea lui obstrucționa justiția. Apoi, în Regatul Unit avem mare problemă cu criminalitatea, atacurile cu cuțit care ucid foarte mulți oameni și în Regatul Unit copii de 14 ani, foarte mulți copii de 14 ani au cuțit la ei. Uh, iar uh, atacurile și decesele și persoane, numărul persoanelor rănite este similar sau poate chiar mai mare decât uh, al celor uh, atacurilor în care se folosește o armă de foc. Deci este o problemă foarte importantă și trebuie luată în considerare. Uh, eu nu pot să cumpăr în țara mea un pistol automat, dar de ce pot să cumpăr un pistol, uh, un cuțit de vânătoare sau uh, un cuțit mare fără niciun fel de restricții? Mulțumesc, domnul Berg. Domnule comisar King, criminalitatea cibernetică este un domeniu foarte dinamic și de aceea noi, grupul ID, considerăm că e nevoie de o reducere a bugetului în cazul uh, marilor agenții, cum este Europol sau în cazul uh, uh, autorităților de aplicare a legii, aceste reduceri le vedem cu foarte mare îngrijorare. Vreau să știu ce fel de recomandări veți face în acest sens și în ce domenii ale aplicării legii uh, Uh, vedeți succese în ceea ce privește criminalitatea cibernetică. Înțeleg că doamna Zipel dorește să facă o notă de subsol foarte rapid pentru a, înainte să ne întoarcem la domnul comisar King. Da, foarte, foarte scurt pentru eficacitatea muncii noastre. Uh, vreau să, să primesc încă o dată lista menționată de domnul comisar King atunci când a vorbit despre raportul privind drepturile fundamentale din 2016. A fost o listă de legi care descria cum anume se ia în considerare aspectul drepturilor fundamentale în toate aceste acte legislative. Așa cum domnul comisar King cred că știe foarte bine, eu voiam un raport mai aprofundat care să ne arate cum anume întregul ansamblu de legislativ afectează sau nu Uh, drepturile fundamentale și uh, știu că este pregătit un astfel de raport la comisie, dar este blocat în momentul de față. Deci e vorba de altceva ce m-a interesat și sper să revenim la acest subiect. Președintele, mulțumesc, e clar că am depășit timpul, inclusiv cele, cu cele 15 minute în plus din partea interpreților, s-ar putea să nu reușim să ne încadrăm. Dar dăm domnului comisar uh, cuvântul după ce expiră timpul, domnul comisar va vorbi doar engleză. Vreau să spun, au fost mai multe uh, întrebări referitoare la criminalitate cibernetică și la dovezi electronice, probele electronice, care vor face obiectul muncii noastre în următoarele luni și poate chiar ani. A existat un mandat din partea Consiliului pentru Comisie pentru a negocia protocolul la Convenția privind criminalitatea cibernetică care mi se pare că se suprapune cu toate uh, activitățile, toate actele emise de Parlamentul European. Cum vă veți asigura că mandatul Parlamentului European uh, va fi respectat în timpul negocierilor uh, acestei convenții uh, privind securitatea cibernetică. Acum aveți cuvântul pentru a ne da o variantă rezumat a tuturor răspunsurilor. E clar că nu veți avea timp să răspundeți în mod specific la fiecare dintre întrebările adresate, uh, dar vă rog, domnule comisar, să ne furnizați în scris răspunsurile suplimentare pentru toate chestiunile care au fost uh, ridicate, puse în discuție. Mulțumesc, uh, nu voi putea să răspund la toate întrebările, care au fost întrebări foarte serioase. Vom avea alte discuții. Ușa mea este tot timpul deschisă și poate sunt chestiuni uh, transversale um, în cazul cărora vom putea oferi răspunsuri scrise. Vreau să-i răspund direct doamnei Sipel. Eu nu sunt um, la curent cu blocarea acestui raport, dar am să verific. Pentru că dacă putem să facem ceva pentru a îmbunătăți dialogul cu dumneavoastră cu privire la impactul muncii noastre, mai ales în domeniul drepturilor fundamentale, eu, eu vreau să fac asta. Au fost mai multe întrebări referitoare la viitoarea comisie. Ei bine, trebuie să spun că avem un președinte desemnat care își va elabora politicile pe baza orientărilor pe care le-a publicat deja și uh, nu pot să ofer uh, niciun fel de uh, garanții în ceea ce privește comisia. Eu pot să vă vorbesc doar despre experiența mea care s-ar putea să se aplice sau nu viitoarei comisii. Deci aceasta este avertizarea generală și totuși o să încerc să răspund la mai multe întrebări, pentru că sunt importante. Cred că trebuie să facem mai mult în ce privește combaterea dezinformării, care este cu adevărat o amenințare reală la adresa societăților noastre, a felului în care ne organizăm dezbaterea politică în cursul alegerilor sau al, al referendumului, felul în care conlucrăm în comunitățile noastre, pentru că, într-un fel, într fel sau altul, această dezinformare încearcă să transmită mesaje care să dividă oamenii, țintind în mod punctual felul în care trăim noi la oaltă în comunitățile noastre. Deci aici sunt multe de făcut. S-a făcut câte ceva, dar fără îndoială nu de ajuns și este un domeniu în care sper ca viitoarea comisie să ia măsuri. Deja am abordat subiectul. Cred în special că trebuie să întărim uh, codul de bune practici pe platformele uh, de socializare. Și nu m-aș opune unei idei de reglementare într-o formă sau alta. Nici într-un caz nu vrem cenzură, nu asta ne propunem. Nu noi putem hotărâ dacă un lucru este bun sau rău, corect sau nu. Dar stabilirea unor reguli legate de transparență, asta se poate face, de exemplu, în ce privește activitatea conturilor false, a boților, a publicității politice, a accesului unor experți terți, independenți la aceste platforme. Asta cred că se poate face și mi-aș dori să se facă. Același lucru și în ceea ce privește domeniul cibernetic în general. Cred că aici s-au făcut câțiva primi pași foarte buni, dar sunt foarte multe lucruri de făcut în continuare în ce privește securitatea cibernetică. Mai exact, există un act legislativ încă în dezbatere la Comisia INTRE, cred, pentru instituirea unor, unei rețele de centre de Uh, analiză și cercetare cibernetică în întreaga Uniune Europeană. Cred că, de asemenea, trebuie făcut mai mult pentru a stimula uh, cooperarea internațională, crearea de legislație internațională și cred că Uniunea Europeană trebuie să fie în fruntea uh, abordării acestor probleme. Felul în care le abordăm noi aici, în interiorul Uniunii Europene, trebuie să a, să acceptăm că nu este neapărat foarte asemănător cu ce se întâmplă în America sau și cu siguranță nu e deloc asemănător cu ce se întâmplă în China. Deci trebuie să ne îndreptăm către o abordare mai aproape de o abordare comună. În ce privește 5G, o temă presantă, de mare actualitate. Domnul care a adresat întrebarea a plecat. Există însă o serie întreagă de evaluări naționale care ne parvin acum din 27 din cele 28 de state membre. Le vom compila într-o evaluare la nivel european a riscurilor și vulnerabilităților la adresa securității rețelelor 5G și până la sfârșitul anului vom veni și cu niște propuneri de măsuri care s-ar putea întreprinde la nivel național sau colectiv. Asta e o altă temă separată și țin să spun, precizez lucrul acesta, de tema accesului autorităților polițienești la informații. Pe de o parte, nu e vorba doar de 5G, e vorba de o evoluție tehnologică foarte rapidă și criptarea și altele uh, toate aceste lucruri, într-un fel, îngreunează activitatea autorităților de aplicare a legii. Ca tare trebuie să ne gândim cum să ajutăm la un acces autorizat al autorităților de aplicare a legii la aceste informații, astfel încât să-și poată face treaba. Cum putem face ceva în acest sens în cadrul activităților legale? pe de altă parte, cum se poate proteja infrastructura 5G împotriva accesului ilegal și neautorizat al unor actori rău intenționați, al unor infractori sau al unor state tâlhar? Cum putem să împiedicăm pe aceștia să interfereze, să uh, perturbe uh, rețelele noastre 5G? Deci, iată teme de gândire. Apoi, în ce privește importanța pe care o acordăm uh, provocărilor din partea extremei drepte sau problemele legate de acțiunile și atitudinea față de LGBTI sau de orice altă comunitate. Ne ocupăm de acest lucru cel puțin din 2017, cel puțin eu Am, uh, m-am ocupat în mod deosebit de acest lucru în urma atacului îngrozitor împotriva lui Joe Cox. E ceva ce s-a întâmplat din nou în Germania, unde de asemenea a existat o victimă a ceea ce pare să fie activitate de extremă dreaptă. Sunt lucruri foarte importante nu știu, toate statele membre oare iau în serios lucrul acesta? Eu unul nu știu asta, sper că da, dar trebuie să ținem seama de riscul permanent pe care îl reprezintă extremismul violent jihadist. Și nu numai, suntem vizați și de alte forme de extremism și extremismul de extremă dreaptă. Și așa, legat de asta ca o notă în subsidiar, În legătură cu amenințarea infracțiunilor cu armă albă, este fără îndoială o problemă. Trebuie controlat accesul la uh, substanțele chimice periculoase, la armele de foc, toate acestea reprezintă uh, probleme și amenințări pe lângă amenințarea atentatelor sau atacurilor cu armele albe. Dacă doriți să discutăm de toate aceste lucruri, eu sunt gata să le trec pe listă, să știți. În ce privește Europol, nu ne propunem să se taie bugetul Europol. Din potrivă, există o propunere de creștere a bugetului. Și problema, disputa este dacă se, se, se crește suficient de mult bugetul Europolului. Sunt convins că vom mai discuta despre asta. Europol uh, are câteva roluri esențiale și importanța acestei instituții în creștere. Eu întotdeauna m-am străduit să susțin cât, cât am putut Europol și aici se înscrie și orice discuție privitoare la buget. În ce privește bugetul de bază pentru Europol, cred că trebuie să ne gândim cum putem să ajutăm Europol să acceseze și alte surse de finanțare mai ales în ce privește combaterea provocărilor cibernetice, unde Europol joacă un rol important. Și a existat o astfel de discuție și cred că merită să discutăm în continuare în comisiile adecvate despre cum putem ajuta Europol să beneficieze mai mult de toate sursele de finanțare la dispoziția sa. Și în ce privește resursele umane în Europol, în Europol și aceasta este o problemă, se pare că au avut agenți temporari cu contracte temporare și oamenii, oamenilor le expiră contractele. Va trebui să vedem ce facem cu completarea resurselor umane. În ceea ce privește radicalizarea și alte probleme pe care le-ați ridicat în discuție, cum ar fi legătura dintre radical, radicalizare, extremismul violent și migrație. M-ați mai auzit vorbind despre asta, dar pot să repet. Cred că este fundamental să facem distinția în toate aceste discuții între provocări care există fără îndoială, provocările legate de migrație pe de-o parte și provocările de securitate care se leagă de viol- extremismul violent și terorism pe de altă parte, fiindcă altminteri, dacă nu facem distinția aceasta și nu avem grijă ca ea să fie făcută, riscăm să-i uh, băgăm în aceeași uh, oală pe extremiștii jihadiști și extremiștii de extremă dreaptă. Wow. Those who are pursuing violent extremism and radicalization. So uh, I just want to say that for the sake of um, avoiding any ambiguity. Uh, on uh, information sharing,